Good morning, everybody. Let... Bună dimineața tuturor. Haideți să începem. Avem 15 minute de întârziere, dar e sfertul academic. Să zicem că e acceptabil. Să vedem ordinea de zi. Am hotărât să amânăm punctul 11 cu privire la protocolul cu San Marino. Asta deoarece a apărut o problemă în legătură cu temeiul juridic al acestui acord de cooperare. Câte vreme lucrurile nu sunt clare, cred că ar trebui să suspendăm votul cu privire la acest punct. Domnul comisar de Gucht mi-a trimis o scrisoare prin care ne cere să nu ne opunem în mod explicit unui regulament delegat al Comisiei cu privire la lista SPG de beneficiari. Deci nu SPG+, doar SPG simplu și regimul aferent, care, după cum știți, este automat. SPG este în funcție de modul în care sunt clasificate țările de către Banca Mondială, în funcție de PIB-ul per cap de locuitor. Iar uh, lista țărilor mai puțin, de fapt, mai puțin dezvoltate este cea a Comisiei. În practic avem niște criterii ce se aplică automat avem criteriile Băncii Mondiale și ale Națiunilor Unite pentru aceste grupuri de țări. Comisia dorește ca aceste reglementări să intre în vigoare de la 1 ianuarie și ne-a cerut să spunem dacă ne opunem unui act delegat și să-i spunem cât mai curând posibil. Eu am analizat dosarul și cred că ar trebui să spunem da comisiei, nu uh, Cred că sunt probleme, nu avem o discreție exercitată de comisie, ci criterii ce se aplică automat, nu văd de ce ne-am opune, deci. Așadar, propun să nu obiectăm și să transmitem comisiei că vom uh, face publică hotărârea noastră cât mai curând posibil. astfel încât Comisia să poată publica regulamentul delegat. M-am consultat cu coordonatorii, dar oricum cred că ar fi bine să avem un vot în legătură cu acest lucru și de aceea l-am și anunțat pe ordinea de zi. Eu v-am oferit explicațiile, dumneavoastră rămâne desigur să hotărâți cum votați. Acum, haideți să aprobăm procesul verbal pentru ultimele două reuniuni, 14 octombrie și 5 noiembrie. Considerăm că procesele verbale sunt adoptate dacă nu face nimeni observații sau comentarii până la finele acestei reuniuni. Comunicări. Poate, după cum știți deja, din păcate, Ucraina s-a îndepărtat de noi. Între ghilimele, ei au hotărât să suspende semnarea acordului de asociere, care includea și un acord de liber schimb aprofundat. Las uh, analizele politice pe seama dumneavoastră. Cu privire la reuniunea de la Bali nu am vești mai bune. Directorul general al OMC a anunțat că nu a reușit să negocieze, să intermedieze un acord cu privire la cele trei domenii ce țin de facilitarea comerțului, rezistența pe care India, Brazilia și Argentina au manifestat-o. Această rezistență n-a putut fi înfrântă. Și uh, declarația SUA a fost că asta este, nu mai avem ce face. Declarația noastră a fost puțin mai prudentă, dar Rămâne de așteptat până în ajunul conferinței ce se va ține la Bali. Mai este ceva timp, poate indienii se vor răzgândi. Poziția mea personală este că dacă India continuă să folosească dreptul de veto, noi va trebui să îi atacăm la OMC, pentru că și ei au obligații în cadrul OMC. Din păcate, sunt vești neplăcute, sunt două lovituri majore la adresa politicii Uniunii Europene. Acordul de liber schimb aprofundat cu Ucraina era un, un pas foarte important în calea liberalizării comerțului cu Ucraina. La OMG, după cum știți, noi am fost uh, campionii ideii de de renegociere și uh, acest eșec este eșecul nostru. Cu toate acestea, o să ne luptăm în continuare. Cine știe, poate obținem un acord. ce privește măsurile de protecție comerciale, am hotărât ca taxele, introducerea taxelor pentru Argentina pe biodiesel să fie amânate. E vorba de o taxă suplimentară de circa 25% pentru Argentina și 19% pentru Indonezia. Haideți să mergem la punctul 4 acum. Avem în sfârșit textul pentru Omnibus 1. Au trecut uh, patru ani de când uh, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și noi uh, încă analizăm modul în care actele delegate pot uh, ajuta la punerea în aplicare a acestui tratat. După cum știți, dezbaterea a fost foarte lungă. Raportor pentru dosarul Omnibus 1 a fost a fost doamna Crisarovu, n-a putut uh, să vină astăzi aici și cere scuze și ne-a trimis un mesaj pe care îl scriu, pe care îl citesc. După cum știm, Parlamentul are acum mai multe competențe ca urmare a acestui tratat și are un cuvânt de spus și în privința comitologiei, adică acte delegate și de punere în aplicare. Ca urmare, mai multe texte legislative din domeniul comercial trebuie să fie actualizate pentru a respecta noua procedură decizională. Comisia a adoptat cele două omnibusuri și a uh, grupat mai multe texte juridice ce urmează să fie amendate sub o singură umbrelă. De fapt, două regulamente umbrelă. Noi acum le discutăm pe primul. Peste 20 de texte au fost în total și acestea includ regulamentul um, de combatere a subvențiilor. După cum a menționat și președintele, nu a fost un proces foarte simplu și direct, dar până la urmă am reușit să-l finalizăm și acum câteva elemente din compromisul pe care l-am obținut. În regulamentul privind garanțiile am încercat să facem o distinție între procedura de consultare și de examinare în funcție de măsurile despre care e vorba. Acest lucru respectă cererea Parlamentului prin care atunci când se cere să se opteze pentru procedura de examinare, aceasta să fie folosită numai în cazurile necesare. În ce privește Infoplas, am avut discuții aprinse și până la urmă ne-am hotărât ca să cerem comisia să examineze și alte metode decât cele din comitologie în comisii. Totuși, Parlamentul a acceptat acest lucru numai cu caracter excepțional, să fie bazat pe textul în cauză și să nu se aplice în mod automat tuturor textelor. Având în vedere numărul mare de modificări făcute la aceste texte, e clar că trebuie să existe o versiune consolidată, accesibilă, ușor de citit a tuturor regulamentelor. Asta pentru a îmbunătăți legibilitatea textelor în cauză. Astfel, Comisia a hotărât că va elabora un text consolidat până în iunie 2014. De asemenea, De asemenea, aș vrea să subliniez că este o legătură între acest dosar și dosarul TDI, în care domnul Fieler e raportor. Omnibus 1 a adus modificări la procedurile referitoare la taxele antidumping și compensatorii. Statele membre trebuie consultate în timpul anchetelor, există un termen de reprezentare și uh, o obligație de a prezenta rapoarte respectându-se confidențialitatea, bineînțeles. Am ajuns totuși la concluzia că și alte aspecte din uh, reforma TDI trebuie lăsate uh, deschise pentru renegociere ulterioară. Cred că acesta a fost uh, abordarea corectă și s-au acoperit multe aspecte procedurale ce țin de protecția comercială la Omnibus 1 lăsând uh, neafectată substanța sau fondul acestor prevederi comerciale. Cred că rezultatul este cel mai bun la care se putea ajunge și vom ține cont de uh, aceste recomandări atunci când uh, mâine votăm acest prim proiect de text. Să știți că negocierile au fost dure și uh, le-am uh, monitorizat. Eu apreciez munca făcută de doamna raportor și cred că acest compromis este excelent. Poate că nu e 100% ce ne-am dorit noi, dar cred că până la urmă am uh, obținut mare parte din ce ne doream. Urmează să luăm o hotărâre formală dacă raportoarea noastră își păstrează această calitate, rămâne să hotărâm, dar eu cred că ar trebui să îi uh, lăsăm această calitate, văd că nu se opune nimeni, atunci, doamnă raportor, rămâne raportor și pentru a doua lectură. Acum, dau cuvântul comisiei Colin Brown de la DG Comerț. Aveți cuvântul. good morning. Um, on behalf of the commissioner, I'd like Mulțumesc și bună dimineața. În numele Comisiei aș dori să mulțumesc doamnei raportor Rovol și pentru eforturile care le-a făcut pe marginea acestui dosar. În opinia Comisiei, poziția Consiliului asupra căreia trebuie să votați reflectă negocierile și Comisia Uh, este în favoarea unei adoptări cât mai rapide pentru a putea finaliza această muncă importantă în cursul acestui mandat parlamentar. Aș dori să iau notă de comentariile raportorului în ceea ce privește eforturile necesare pentru consolidarea acestui dosar și sper că aceste demersuri ulterioare se vor demara în cadrul calendarului agreat. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați subliniat importanța acestui dosar și pentru mulțumirile adresate doamnei raportor. Termenul de depunere a amendamentelor, sper că nu vor fi amendamente, este astăzi ora 6 după amiaza. Însă vă rog să nu vă gândiți la niciun fel de amendamente. Vă ameniți. next item is... Următorul punct de pe ordinea de zi este un uh, raport în pereche, uh, se referă la Omnibus 2. Și raportor este domnul Jörg Leichtfried și Bernd Lange va vorbi în numele raportului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Georg Leifried, din păcate, nu a putut participa astăzi pentru că a fost nevoie urgentă de dânsul în Austria și dânsul se bucură că putem finaliza astfel cea, cel de-al doilea pachet legislativ cu privire la comitologie în urma unui proces uh, legislativ de 2 ani Prima lectură a Parlamentului a avut loc pe 22 noiembrie sau s-a finalizat pe 22 noiembrie 2012, iar apoi pe 5 iunie 2013, după câteva runde de trialog, s-a ajuns la un acord Iar după confirmarea jurislingviștilor, Consiliul și-a putut reconfirma poziția pe 15 noiembrie. Deci a fost un proces îndelungat, ceea ce înseamnă, dragi colegi, că acum, la aproape patru ani după adoptarea Tratatului de la Lisabona, am reușit să aducem modificările cerute și procedurii de comitologie, ceea ce nu mi se pare un termen adecvat această tergiversare de patru ani. Domnul Leichtfried dorește să mulțumească echipei de negociere și consideră că multe din pozițiile apărate de Parlament uh, se regăsesc în acest compromis, în special această limitare la 5 ani a drepturilor acordate Comisiei, astfel încât Comisia să nu devină o instituție legiuitoare prin intermediul acestor acte delegate. Și, în consecință, domnul Leichfried uh, propune ca acest acord să fie adoptat fără modificări. Mulțumesc! Permiteți-mi și mie să reiau regretul exprimat de raportor în ceea ce privește cei patru ani de care am avut nevoie Consiliul a avut o lentoare extraordinară în adoptarea propriei poziții și diferitele runde de negociere au fost într-adevăr dificile. Cred că se impun mulțumiri și pentru președinția irlandeză, pentru că dacă nu era aceasta, poate tot mai negociam. Și mă întreb ce s-ar fi întâmplat atunci. În orice caz, doresc uh, să se ia notă de aceste felicitări uh, transmise președinției irlandeze. Din partea Comisiei, domnule Brown, mulțumesc uh, și de data aceasta, din punctul de vedere al Comisiei, dorim și noi să-i mulțumim domnului Leichtfried pentru munca depusă pe marginea acestui dosar și, de asemenea, uh, acestei comisii parlamentare și echipei de negociere a Parlamentului. Așa cum uh, spune și domnul Lange, poziția Consiliului reflectă uh, negocierile din cadrul trialogului și Comisia salută acest lucru și ar saluta și o adoptare cât se poate de rapidă. Aceleași uh, observații vis-a-vis -vis de consolidare pe care le-am făcut anterior se aplică și acestui dosar Omnibus 2, iar în ceea ce privește calendarul, într-adevăr, negocierile au fost îndelungate, însă um, Trebuie menționat că Comisia a venit cu aceste două propuneri cât se poate de curând după aprobarea regulamentului privind comitologia. Mulțumesc. Da, este o bună scuză, spune președintele. Criticile mele au fost adresate Consiliului și nu Comisiei. Mă gândesc că și în acest caz domnul Leifert va rămâne raportor și pentru a doua lectură, dacă nu sunt obiecții, văd că nu sunt. Termenul de depunere al amendamentelor și în această situație, 6 după amiază, iar votul va avea loc mâine cu privire la recomandarea de a adopta textul prezentat de Consiliu, pentru că reflectă în mod fidel rezultatul trialogului și anume al compromisului la care s-a ajuns. Punctul 6. Situația actuală a negocierilor trilaterale. Raportorii nu sunt prezenți. Permiteți-mi așadar să vă prezint succint această situație pe fiecare trialog în parte. În ceea ce privește regulamentul privind responsabilitatea financiară, repartizarea responsabilităților între UE și statele membre atunci când există o decizie judecătorească care acordă unui investitor străin despăgubiri, atunci cineva răspunde de plata despăgubirilor? Primul trialog a avut loc pe 3 noiembrie. Următorul este programat pentru 28 noiembrie în incinta Consiliului. Dați-mi voie să vă spun că nu s-au înregistrat progrese și mă întreb dacă se poate progresa pe această temă, pentru că poziția Consiliului este una fermă și nu putem fi de acord cu ea. În ceea ce privește instrumentele de parteneriat, unde responsabilă pe fond este Comisia AFED, a avut loc un eh, eh, trialog pe 19 noiembrie. Raportarea noastră, doamna Andrichiene, a ajuns la un compromis cu președinția și comisia în ceea ce privește obiectivele și mai rămâne punctul 2 de la anex, acolo unde avem un interes deosebit. Felicitări în orice caz raportoarei. În ceea ce privește acordurile de asociere, Mă bucur să vă spun că s-a ajuns la un acord de compromis uh, ieri, în primul trialog, un foarte scurt așadar, iar rezultatul acestor negocieri va fi transmis. Votul va fi programat pe 17 decembrie în comisia noastră. Raportorul nostru este domnul Iuliu Winkler. Felicitări domnului raportor. În ceea ce privește uh, regulamentul, în ceea ce privește punerea în aplicare, un uh, regulament foarte important um, care cred că ar trebui finalizat în cursul acestui mandat legislativ pentru că ne-ar permite să ne manifestăm mai bine, să ne apărăm mai bine interesele vis-a-vis -vis de state terțe atunci când există o decizie judecătorească împotriva lor și acestea nu-și respectă obligațiile. Primul trialog a avut deja loc. Principalele diferende între noi și Consiliu se referă la um, dacă se pot folosi servicii ca măsuri, uh, ca un răspuns, ca un fel de represalii. Și aici este și diferența de vedere. Ni s-a sugerat să venim eventual cu un alt amendament uh, decât cel pe care l-am înaintat în această comisie și în plen. Să vedem care este reacția comisiei și a Consiliului. Aceste amendamente au fost deja transmise comisiei și Consiliului. Item 7. Punctul 7. Aplicarea tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European este un aviz care ține de AFCO sau este pentru AFCO care elaborează un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește implementarea tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European. Raportorul din cadrul, cadrul AFCO este Paulo Rangel eu am participat la întâlnirea AFCO pentru că fac parte și din această comisie. A avut loc un prim schimb de vederi uh, pe marginea raportului domnului Rangel. Raportul se referă doar la relațiile cu Comisia. Deci com- raporturile dintre Comisie și Parlamentul European în urma tratatului de la Lisabona. Prin urmare, avizul nostru, avizul meu, ar trebui să se limiteze la această, acest domeniu de aplicare delimitat de comisia responsabilă pe fond. Eu vă propun ca avizul meu să se refere la modificările aduse de tratatul de la Lisabona și anume în ceea ce privește domeniul legislativ și uh, cel pe partea internațională, modificările care vizează comitologia, acordul instituțional în ceea ce privește acordurile internaționale, participarea noastră și rolul nostru în cadrul negocierilor acestora, Apoi, al doilea capitol, dacă Comisia uh, își va respecta noile obligații vis-a-vis -vis de Parlament și care este evaluarea noastră a impactului Tratatului de la Lisabona asupra relațiilor noastre cu Comisia. Eu cred că nu există motive să avem o concluzie negativă, evaluarea noastră este una pozitivă, nu numai în ceea ce privește amendamentele tratatului de la Lisabona, dar și în ceea ce privește modul în care au funcționat lucrurile. Cred că am făcut tot ce s-a putut și, pe ansamblu, comisia a fost foarte angajată în a-și respecta noile obligații conspițite prin tratatul de la Lisabona. Cu privire la negocierile în ceea ce privește acordurile de liber schimb, acordurile comerciale, dar și pe ansamblu. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește cele expuse pentru Asta în vederea elaborării avizului meu. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt uh, membrul al acelei comisii și eu uh, vă pot uh, da dreptate în ceea ce privește domeniul de aplicare a raportului pe care l-ați prezentat, uh, pentru care răspunde AFCO. Însă, cred că și raportul uh, AFCO tratează în mod insuficient uh, temele care sunt evaluate, pentru că, până la urmă, ar trebui altfel uh, analizate lucrurile, cum anume funcționează în practică aceste noi modificări, asta depășind uh, sfera relațiilor directe între Comisie și Parlament. Acestea fiind spuse, va exista până la urmă un raport pe această temă, dar tematica uh, mai importantă, cum anume pot fi trase învățăminte din această legislatură pentru a proceda mai bine în legislatura viitoare, această șansă nu este abordată. Mulțumesc, doamnă Șache. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Cred că ne aflăm încă într-o fază inițială, dar sunt de acord cu dumneavoastră că în principiu este important Uh, să ne asumăm un rol mai important pe care tratatul de la Lisabona ni-l conferă, este important și pentru cetățeni de altfel dar cred că trebuie să ne concentrăm de asemenea pe rolul Parlamentului în negocieri și mai ales pe aspecte legate de transparență, pentru că există atâtea tratate, am văzut ce s-a întâmplat cu ACTA, cu alte uh, exemple și cred că trebuie să putem să ne implicăm uh, într-o manieră mai pragmatică, astfel încât să evităm ca această discuție legată de transparență să se poartă la nesfârșit, pentru că ea creează neîncredere încredere, inclusiv în ce privește modul în care se negociază tratatele și acordurile. Eu cred că este important să analizăm modul în care politica comercială se potrivește cu instrumentele internaționale. Pentru că există elemente care uh, sunt politice și există clauze de condiționalitate, de pildă legate de drepturile omului și care, într-un fel, pătrund în acest domeniu al politicii externe. Deci trebuie să discutăm aceste aspecte de condiționalitate, inclusiv uh, pornind de la drepturile omului, la uh, încercările de prevenire a exploatării copiilor prin muncă, alte aspecte legate de mediul înconjurător. Eu cred că uh, nu trebuie poziția noastră de negociator din acest punct de vedere să fie subminată, pentru că statele terțele înțeleg foarte bine că ar putea pur și simplu să dea din cap uh, să accepte la masa negocierilor uh, condițiile noastre, știind că după aceea uh, nimeni nu va veni să verifice dacă sunt respectate angajamentele luate. Eu cred că um, nu ă, putem să transformăm aceste condiționalități în vorbe goale, până la urmă, care doar eventual sunt fixate pe hârtie. Trebuie să existe, deci, mai mare transparență, inclusiv în ă, relație cu politica noastră externă. Mulțumesc. David Martin. O intervenție foarte scurtă, ă, completarea celor două contribuții de până acum. Comisia ne informează cu regularitate în legătură cu acordurile pe care le negociază și totuși din când în când uh, auzim din partea partenerilor noștri de negociere că um, nu uh, tot ce se întâmplă la masa negocierilor de fapt ne este împărtășit de către comisie. Eu cred că putem încerca să facem o mică presiune, chiar dacă nu vom participa direct la negocieri. Raportorii noștri ar trebui să poată în calitate de observator să participe la acele negocieri și în felul acesta va dispărea suspiciunea că una ne spune Comisia și de fapt alta este poziția sa uh, la negociere. Eu cred că în felul acesta se va crea o transparență maximă în ce privește modul în care Parlamentul este informat în legătură cu negocierile purtate. Bernd Lange. Bernd Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, un aspect important ar fi uh, să punem accent pe coerența politicii Uniunii Europene, pentru că mie mi se pare că în anumite domenii, mai ales în ce privește politica comercială, politica de dezvoltare, politica agrară și chiar ă, activitatea Serviciului de Acțiune Externă, cred că există posibilități de îmbunătățire. Președintele, mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Cred că sunt valoroase. În ce privește domeniul de aplicare al avizului. Uh, nu pot ignora, pentru că am fost de față, raportorul Comisiei Libe uh, sigur, se va, va avea uh, relații cu Comisia, pentru că în alt context vor avea loc relațiile cu Consiliul și nu vor putea fi tratate în acest raport nu știu cum am putea să trecem noi dincolo de acest domeniu de aplicare, mai mult decât uh, o face deja Comisia de Fond. Dar cred că este un exercițiu inutil în clipa de față. Pentru că ar putea să ne ducă prea departe. Eu Uh, sunt de acord să exercit o presiune asupra Consiliului ca să se ajungă la un acord interinstituțional. Dar <coughs> asta uh, va trebui să fie discutat. În principiu, aș fi de acord să extindem domeniul de aplicare. Deci, trebuie să discutăm cu Comisia de Fond și în relație cu Comisia. Deci, atât în legătură cu acest aspect, cred că lucrurile s-au îmbunătățit. Au existat evoluții spre bine. Din nefericire, eșecul ACTA în care problema transparenței a fost în centrul uh, obiecțiilor noastre, înseamnă o lecție care a fost învățată în ce privește negocierea tratate. Noi, Comisia și stakeholderii, am organizat un exercițiu amplu public Oamenii au fost de acord să vină aici imediat după negocieri. Avem acces la documentele de poziție ale Comisiei. Acest lucru se întâmplă pentru prima dată. And, uh, still it, but I think that we are... Deci lucrurile pot fi îmbunătățite. Oricum, trebuie să avem în vedere acest aspect. condiționalitatea și verificarea punerii în aplicare a condiționalității. Cred colega noastră Șache are dreptate. Nu putem să avem prevederi în acordurile de convenite și după aceea să nu urmărim modul în care acele condiții sunt îndeplinite în practică. Pentru că nu există obligativități prevăzute avem datoria să urmărim modul în care condițiile puse de noi sunt îndeplinite. Pentru că există și mecanisme de pune în aplicare care să ne permită să exercităm o presiune asupra Comisiei. Există până la urmă niște revizuiri eh, care trebuie să se producă cu o anumită ritmicitate în ce privește respectarea condițiilor puse. Trebuie să avem o audiere în legătură cu implementarea eh, acestor condiționalități în acordurile comerciale care să verifice cu anumită ritmicitate respectarea obligațiilor contractuale. Eu cred că trebuie să susținem un mecanism de implementare mai sever și bineînțeles că sunt de acord cu o revizuire ritmică, regulată, să exercităm o presiune asupra Comisiei ca să ne informeze, să informeze și uh, acțiunea terțelor părți în ce privește respectarea condițiilor contractuale. Toate aceste aspecte trebuie să fie cuprinse în avizul nostru, pentru că există un număr atât de mare de acorduri. Cred că nicio altă comisie din Parlamentul European nu se ocupă de atât de uh, multe acorduri internaționale. Și sigur că trebuie să fim foarte severi în ce privește respectarea condițiilor care figurează în acordurile comerciale. Noi trebuie, evident, să creăm un precedent din acest punct de vedere. Putem uh, să exercităm o presiune de pildă asupra Parlamentului din Peru. Pentru că uh, există obligații unilaterale care au uh, fost asumate de partenerii noștri și Există angajamente suplimentare în ce privește relațiile de muncă, inclusiv uh, drepturile sindicale. Suntem foarte mândri că aceste prevederi au fost acceptate. Ele constituie o realizare și în același timp un precedent pentru situații similare, pentru că înseamnă un succes Bun, noi primăvara viitoare vom uh, avea o deplasare în Peru și să vedem, sper să avem o surpriză plăcută în legătură cu modul în care obligațiile asumate au fost îndeplinite, pentru că se spune că situația pe piața muncii, mai ales în, Col- în Columbia, s-a îmbunătățit în urma respectării prevederilor contractuale cu noi. În ce privește statutul de observator al uh, Parlamentului în negocierile internaționale, am dubii. Pentru că nu există niciun motiv să cred că la nivelul Comisiei uh, nu s-ar fi furnizat o informare chiar corectă. În ce privește numărul mare de negocieri uh, care ne interesează, raportorii noștri și eu am uh, ar trebui să participăm până la urmă la negocieri doar uh, pentru a asculta, a observa ce se întâmplă, dar cred că ar fi foarte solicitant pentru noi să ne asumăm această sarcină. Să ne gândim uh, cât de mare este numărul, de fapt, de acorduri internaționale care sunt negociate, de pildă, afetul cât are de, uh, în responsabilitatea sa. Uh, Cred că va trebui să luăm legătura și cu celelalte comisii și să vedem ce cred și ele despre o asemenea propunere. Nu cred că ar fi o mișcare neapărat fericită. Dar oricum trebuie să fie o poziție care să fie susținută de tot Parlamentul și nu doar de Comisia noastră. Iar în ce privește relațiile cu țări și teritorii de peste mări, eu cred că trebuie să adoptăm uh, o poziție. Eu sunt în clipa de față pe deplin mulțumit de aranjament pentru că Comisia nu se limitează să vină aici înainte de negocieri și după aia. La modul general, eu sunt informat cu ritmicitate în legătură cu tot ceea ce se întâmplă și ni se pun la dispoziție toate documentele care sunt uh, de asemenea la dispoziția părților direct interesate. Sigur că depinde și de autorizarea părții partenere în acest sens dar uh, nu sunt foarte restrictivi în ce privește uh, permisiunea uh, de a studia documentele care sunt negociate. Sigur că trebuie să existe un sistem care să funcționeze bine, trebuie să ni se permită cel puțin să vedem documentele chiar dacă nu să le deținem. Ce există uh, din acest punct de vedere, la nivelul partenerilor americani, rezerve. Și uh, aceasta este poate partea mai dură a negocierilor. Eu aș uh, merge pe ideea că trebuie să stimulăm fluxul de informații între Comisie și Parlament. După cum știți, eu insist foarte mult pe separarea puterilor și uh, trebuie să fie respectată. Noi putem monitoriza uh, modul în care se desfășoară negocierile, dar nu uh, suntem părți direct implicate în negocieri. Relația noastră este una cu Comisia în uh, ideea separării competențelor. Dar putem discuta sugestia, propunerea pe care a făcut-o David Martin de a trece dincolo de faza în care în clipa de față colaborăm cu Comisia. Îi dau cuvântul lui Peter Sandler pe această temă și am fost și vreau să vă informez și că poate în ianuarie sau februarie vom avea o audiere în legătură cu acest aspect. Ne concentrăm pe deciziile legate de politica comercială. Aceasta a fost decizia coordonatorilor pentru anul viitor, probabil că în luna februarie. Dar până atunci, sigur că va trebui să adoptăm avizul nostru. Mm, dar el va, eh, avizul va servi în pregătirea acestei audieri. Ne vom apropia de finalul acestei legislaturi și sigur că trebuie să valorificăm experiența dobândită de noi și să o transmitem și următorului Parlament, Comisia. Good morning. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Desigur, noi uh, suntem de acord cu această evaluare pozitivă pe care ați făcut-o cu privire la implicațiile intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Nu doar că s-au obținut rezultate foarte pozitive în ce privește acordurile comerciale, S-a adoptat uh, o serie de acte legislative, dar uh, s-a mai uh, adăugat responsabilitate la procesele noastre decizionale. Suntem mult mai responsabili s-a câștigat la transparență, avem un flux al informațiilor mai consistent și ne dăm seama că trebuie să fim mai responsabili în fața publicului. Și, în plus, am învățat multe din uh, experiența acestor patru ani de colaborare. Noi, uh, cei de la DG Comerț, dar și dumneavoastră, cei din această comisie, dacă pot spune așa, secretariatul, am făcut uh, pași mari în a oferi informări cât mai complete de fiecare dată și am uh, folosit mecanisme pe care le-am făcut să evolueze, așa cum ați spus și dumneavoastră, negocierile cu privire la noile acorduri sunt mai transparente. Am învățat din uh, experiența ultimilor ani și acest lucru se va vedea. Unul dintre progresele pe care le-am constatat până acum ca urmare a tratatului de Lisabona este că se înțelege mult mai clar care este rolul diverselor instituții europene. Și uh, am constatat, poate uneori cu surprindere, domnule președinte, că uneori suntem noi de la Comisie mai aproape de poziția dumneavoastră în negocieri. Este o oportunitate că putem să venim și să informăm uh, Parlamentul la intervale regulate. Știm că mm, prezența Parlamentului la negocieri a dus la oarecare confuzie, dar avem o, o bază bună de plecare, am avut experiențe pilot și cu siguranță următorul Parlament, următoarea comisie care vor veni, vor beneficia. Președintele. Da, mulțumesc. Cred că avizul nostru va fi cheie pentru raportul AFCO. De ce? Pentru că noi suntem comisie competentă pe fond cu privire la acordurile internaționale. Am făcut progrese pe care nicio altă comisie nu a reușit să le facă în schimbul de informații cu comisia. Iată, avem un uh, rol de prim plan aici. Și uh, iată de ce contribuția noastră e foarte importantă la raportul final al domnului Rangel, pentru că noi avem experiență, avem o poveste de succes, avem ce îi învăța pe alții. Și dați-mi voie să informez, pentru că tot are legătură cu ce vorbim acum, să vă informez că în ce privește procedura de consimțământ, aceasta a fost discutată la AFCO, și uh, eu am fost destul de implicat uh, atât uh, în Comisia AFCO cât și în conferința președinților și pot să vă spun că rezultatul este unul foarte pozitiv. Nu doar că această săptămână AFCO a votat că rolul nostru va fi menținut, dar mai am obținut un lucru și anume că Parlamentul și Comisia competentă pe fond poate hotărâ să suspende timp de un an procedura de consimțământ pentru acordurile internaționale doar cu scopul de a mai uh, reduce din presiunea politică ce poate exista la un moment dat. Adică să există o perioadă de liniștire, așa. Ceea ce cred eu că este o reușită extraordinară. Comisia AFCO a votat deja această măsură și cred că ne putem declara foarte mulțumiți. Am uitat să vă mai spun ceva legat de comitologie. Aici uh, pot să spun că n-am avut uh, reușită 100%. Atât Comisia cât și Consiliul au reușit să abuzeze de prevederea actelor delegate. Domnul Sayer are un raport, a fost uh, desemnat raportor pentru comitologie și au apărut mai multe sugestii pentru a se adopta criterii mai severe, mai stricte, pentru a delimita uh, ce înseamnă act delegat față de act de punere în aplicare. După cum știți, eu am o părere foarte clară aici. Cred că actele de punere în aplicare n-ar trebui niciodată să fie folosite pentru acte normative cu caracter general. Acestea trebuie să fie acte delegate lui Sayer nu merge atât de departe ca mine, dar merge în direcția cea bună și el dorește să fie limitat uh, uzul actelor delegate. Știm că atât Consiliul cât și Comisia doresc cât mai multe acte de punere în aplicare. Noi n-am avea niciun fel de autoritate de control aici, pentru că statele membre sunt cele care au această autoritate, deci n-am avea niciun cuvânt de spus. Consiliul ține partea comisiei aici, așa că noi trebuie să fim foarte fermi și să încercăm să limităm actele de punere în aplicare. Eu, de la bun început, am uh, luptat împotriva abuzului de acte de punere în aplicare. N-am reușit să câștig de fiecare dată, dar am reușit să impunem niște limitări pe anumite dosare deoarece acest aviz se referă la aplicarea tratatului de la Lisabona. În proiectul meu de aviz voi menționa această chestiune, și anume a limitelor ce trebuie impuse actelor de punere în aplicare. Mulțumesc! Aveți calendarul de adoptare în mapele dumneavoastră. Ba nu? Da, pentru decembrie ședința din decembrie vom avea examinarea proiectului de raport. Vă voi transmite proiectul de raport înainte de următoarea noastră ședință din decembrie. Acum punctul 8. Avem un aviz pentru Comisia ECON cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea pentru aplicarea legislațiilor în domeniul concurenței. După cum știți, nouă ni s-a acordat uh, inițial raportul, dar a fost o greșeală. Eu însumi am uh, fost de acord că Econ este comisia competentă și nu noi. Totuși, am hotărât să prezentăm un aviz, deoarece acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția are și o parte comercială. Elvețienii au hotărât să suspende procedura din uh, cauza problemelor uh, legate de datele cu caracter personal. Deoarece însă ECON e comisia competentă, ECON a hotărât că nu dorește să suspende procedura din partea europeană, așa că noi nu avem de ce să nu dăm avizul pentru Econ. La Econ, raportor este domnul George Cutaș și uh, este foarte simplu să stăm de vorbă cu domnia sa. Sigur, avizul nostru trebuie să privească doar aspectele ce țin de latura comercială a acordului dintre UE și Elveția. După cum știți, uh, concurența și uh, comerțul sunt uh, discutate la Singapore. Uniunea Europeană este pentru aceste principii și consider că ar trebui să salutăm ca, bun, ca oportun acest acord între UE și Elveția și, de ce nu, să analizăm care ar fi um, efectele pozitive, nu doar asupra noastră și asupra lor, ci dacă am putea să folosim acest acord ca un precedent ca să ne asigurăm că pe viitor concurența devine un capitol obișnuit al uh, negocierilor și relațiilor comerciale. Domnul George Cutaș nu e prezent, însă a redactat o întrebare orală pe care o va prezenta la Econ, unde e raportor. Rezoluția va fi votată împreună cu raportul și uh, cred eu că rezoluția este una bună. Este vorba despre încheierea acestui acord de a doua generație între UE și Elveția și um, menționează politici concurențiale similare cu alte țări. Raportorul dorește să se promoveze cooperarea bilaterală. Acest tip de acord este un prim pas, dar e nevoie de garanții procedurale pentru transmiterea de documente. Pe asta de asta și uh, doresc elvețienii să verifice că aceste mecanisme funcționează în cadrul acordului. Rezoluția vorbește și de China, pentru că China își folosește politica concurențială pentru a-și deghiza, de fapt, uh, obiectivele politice, obiectivele de investiții. După părerea mea, ar fi bine să venim cu trei amendamente la raportul domnului Cutaș. Mai întâi nu văd de ce trebuie să ne referim specific la China într-un racord pe care îl încheiem cu Elveția. Mai sunt uh, destul alte ocazii să vorbim despre China, deci nu mi se pare oportun aici. Propun să ștergem uh, referirea aceasta prin care învinovățim China aici. În al doilea rând, trebuie să consolidăm textul. Tot în ce privește cooperarea cu China, trebuie să facem o referire la memorandumurile de înțelegere și la acordurile de asociere. Deci China ar trebui dată ca exemplu pozitiv aici și nu negativ. În al treilea rând, ar trebui să cerem Comisiei și Consiliului să acorde prioritate uh, capitolelor concurențiale din acordurile de liber schimb. Acest uh, lucru este de fapt ce vă spuneam mai devreme, și anume concurența ar trebui să fie un pilon al tuturor acordurilor comerciale. Aveți comentarii, aveți observații? Pentru că trebuie să finalizez proiectul de aviz. Și vreau contribuția dumneavoastră. Paul Murphy. Da, în ce privește acest acord cu Elveția, am o întrebare pentru Comisie. Acest acord vizează doar uh, probleme de genul uh, antitrust, carteluri, exclusiv? Pentru că dacă da, cred că este un acord binevenit. Ne confruntăm, uh, evident, cu carteluri transfrontaliere și uh, avem exemple. Comisia a încercat să destructureze două astfel de rețele. Deci ar fi un impact pozitiv asupra consumatorilor. Deci aș vrea să întreb dacă acordul mai include și alte probleme precum subvențiile de stat, alte chestiuni comerciale sau se limitează doar la măsuri antitrust. Președintele, văd că nu mai dorește nimeni să intervine, dăm cuvântul Comisiei să răspundă. Domnul Dickman. Yeah, uh, thank you, Chairman. Uh, thank you for the question. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această întrebare. Cred că răspunsul este unul facil. Acordul se referă doar la cooperarea administrativă în uh, sensul uh, îngust uh, um, și e vorba doar de concurență și nu se referă și la ajutoarele de stat. Mulțumesc foarte mult. Calendarul nostru în cadrul Comisiei INTA. Examinarea proiectului de raport pe 5 noiembrie. Termenul de depunere a amendamentelor 7 noiembrie la prânz. Examinarea amendamentelor pe 27 și 28 noiembrie. Rectifică, domnul președinte, termenul de depunere a amendamentelor pentru amendamente uh, este 5 decembrie. Item 9. Punctul 9. Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a procesului Kimberley. Și punctul 10, includerea Groenlandei în procesul de punere în aplicare a sistemului de certificare a procesului Kimberley. Noi suntem comisia responsabilă pe fond, este vorba de comerțul cu diamante. După cum știți, procesul Kimberley este un proces care permite certificarea provenienței diamantelor, în sensul că acestea să nu provină să nu fie diamante de război. Islanda Rectific, spune președintele, Groenlanda nu este un stat independent, este un teritoriu sub suveranitate daneză, însă nu face parte din Uniune. Deci aici apare o mică problemă. Propunerea vizează considerarea Groenlandei ca făcând parte din Uniune pentru a putea participa în procesul Kimberley și a profita de pe urma beneficiilor de membru. Altfel, nu ar putea exploata diamantele care au fost descoperite de curând. Prin urmare, Groenlanda este foarte interesată să aibă acces Este vorba de un teritoriu în care circa 6.000 de persoane trăiesc de pe urma pescuitului. Cred că au nevoie de ajutorul nostru. Soluția este una destul de creativă. Și cred că nu ar trebui să avem uh, obiecții vis-a-vis -vis de această manieră de a aborda lucrurile. Deci, în scopurile acestui uh, proces, uh, Groenlanda va deveni parte a Uniunii. Am să vă dau acum cuvântul dacă există obiecții vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei. Domnule Gaspari. Eu cred că știm cu toții ce contribuție majoră are procesul Kimberley tocmai pentru a coordona mai bine acest proces a diamantelor și dacă se alătură și alte țări, este un lucru binevenit. Știm totuși că procesul Kimberley este doar partea soluției, că mai există în continuare probleme, dar este binevenită uh, participarea unei noi țări și, prin urmare, cred că se impune să aprobăm această propunere. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că cu cât se alătură mai multe țări acestui proces, cu atât mai bine. Din partea Comisiei, doamna Mariana Conda. Aveți cuvântul. Mulțumesc că Domnule președinte, nu sunt Maria Conda, este vorba de colega mea, dar am să vorbesc eu numele comisiei. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor comisiei dumneavoastră în ceea ce privește examinarea și susținerea acestei propuneri care ne aduce iarăși cu un pas mai aproape de a permite Groenlandei exportul de diamante, ceea ce va presupune și producerea de venit în beneficiul populației Groenlandei. Comisia își propune și în acest sens îmbunătățirea fluxului de informații în ceea ce privește procesul Kimberley, și după adoptarea acestei uh, propuneri, uh, promitem să revenim și cu o versiune consolidată a evoluțiilor din procesul Kimberley. Președintele, da, există două dosare aici, unul care se referă la participarea Groenlandei în acest proces, care are nevoie de aprobarea noastră. Cel de-al doilea dosar vizează amendarea regulamentului în ceea ce privește implementarea procesului Kimberley, sistemului de certificare aferent. Este în procedură de codecizie între Parlament și Consiliu. Consiliu m-a informat că nu va aduce niciun fel de amendamente la propunerea Comisiei și cred că și noi ar trebui să facem același lucru. Iată, deci, premizele pentru o decizie foarte rapidă înainte de finalul acestui mandat legislativ. Cred că este în interesul Uniunii și cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință să încheiem acest proces cât se poate de rapid. Vă propun așadar să ne acord, să acordăm aprobarea noastră la decizia Consiliului și să nu înaintăm niciun fel de amendamente la propunerea Comisiei vis-a-vis de regulamentul în ceea ce privește procesul de punere în aplicare a sistemului de certificare. Deci o procedură foarte rapidă Termen de depunere a amendamentelor, care sper să nu existe, este data de 29 a acestei luni, iar votul va avea loc pe 17 decembrie. Obiecții? Nu este cazul, vă mulțumesc. Item 11 was Punctul 11 de pe ordinea de zi a fost amânat, vă spuneam și de ce ca și în cazul adresei mele către coordonatori. Uh, o copie a fost inclusă de asemenea în ceea ce privește adresa noastră adresată Consiliului de, în care solicitam clarificări. E vorba aici de clauza de flexibilitate, unde se impun lămuriri. Da. Item 12. Punctul 12. Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe. Este vorba aici de un dosar care vizează alinierea competențelor delegate și de executare. Este unul dintre acele cazuri unde vechea procedură de reglementare cu control se folosea. Știți că aceasta a fost un fel de act delegat înainte de tratatul de la Lisabona. Era o manieră de a permite comisiei să vină cu reguli de fel de regulile până în aplicare. Această manieră de lucru trebuie, bineînțeles, finalizată, iar Comisia propune să înlocui cazurile de procedură de reglementare cu control cu acte delegate în toate situațiile în care a existat o astfel de procedură de reglementare cu control. și, de asemenea, propun să fie vorba de procedura de examinare pentru că vizează comerțul, cu excepția unui număr de două situații. Aici am trei probleme. În primul rând, există anumite situații unde nu ar trebui să fie vorba de acte delegate în loc de acte de punere în aplicare, pentru că în interpretarea mea vizează de asemenea reguli și nu acte administrative concrete. În al doilea rând, acolo unde nu știu dacă procedura de examinare ar trebui să aplice în toate cazurile, pentru că regulamentul cu privire la comitologie stabilește că, în general, procedura de examinare ar trebui să se aplice, dar uh, permite și utilizarea altei proceduri în cazuri justificate. Și nu în ultimul rând, termenul pentru actele delegate. Comisia nu propune niciun fel de termen, însă știți că noi în Parlament am adoptat o regulă generală de decădere a actelor delegate de 5 ani, cu, sigur, posibilitatea renoirii delegării după expirarea acestor 5 ani. Și apoi, procedura scrisă. Știți că Parlamentul nu este mulțumit de procedura scrisă, așa cum figurează în regulamentul privind comitologia, care permite ca în anumite cazuri specifice regulamentele să devieze de la procedura scrisă standard și în repetate rânduri am insistat, uneori cu succes, ca procedura scrisă să fie înlesniță față de ceea ce există în momentul de față. Iată, deci, problemele pe care le ridic în discuție în calitatea mea de raportor. Salut inițiativa Comisiei pentru că e oportună. Și am să vin în fața dumneavoastră cu propunerile mele de a amenda inițiativa Comisiei. Dau acum cuvântul Comisiei, doamna Todorova domnule președinte. Nu avem nimic de comentat deocamdată în legătură cu cele expuse de dumneavoastră. Bun. Deci nu nicio provocare în interpretarea mea privind actele delegate. Nu există o poziție oficială a Comisiei care este deja exprimată în document și cred că într-o fază mai târzie legată de procedură putem să mai discutăm. De ce preferați să fiți controlați de către statele membre în loc să fiți controlați la modul deschis de către acest Parlament în cadrul procedurii privind actele delegate? Nu avem vreo asemenea preferință. Facem o distinție între elementele esențiale și cele neesențiale ale legislației și în pregătirea acestei propuneri legislative au avut loc discuții îndelungate la eh, nivel tehnic cu participarea experților din statele membre pe încercarea de a ajunge la o poziție comună în ce privește uh, definirea elementelor esențiale și diferențierea de elementele neesențiale. Oricum însă această discuție nu a fost finalizată pentru că am putut observa din procesul legislativ la nivelul Consiliului se pare că există o preferință pentru actele de punere în aplicare. Noi știm acest lucru. De ce? Dar Comisia face o distinție, cum spuneam, între elementele esențiale ale legislației și cele neesențiale. Și când lucrurile vor fi clarificate, atunci vom putea vorbi despre proceduri legale. Noi în Parlament preferăm criterii foarte clare, să știm dacă avem de-a face cu acte normative sau nu. Bun. Să mergem mai departe. Subiectul 13, delegația la, în India. There was a delegation to India headed by our uh... a avut loc o deplasare în India, care a fost condusă de către colegul nostru, vicepreședinte Zalewski, care nu este prezent în sală. Există deja un raport? Da, Deci găsiți în dosarul dumneavoastră raportul alcătuit de membrii delegației. Eu nu am nimic de adăugat pentru că nu am făcut parte din acea delegație. Există comentarii în legătură cu raportul acestei delegații? Nu, se pare că niciun membru al delegației ar fi prezent în sală. Maria Badia, Zaivere, Rinaldi, Campbell, Panaman. și membru al delegației pentru relația cu India, doamna McIntyre. Bun. Deci, în cazul acesta, în legătură cu fostul subiect, termenul, termenele pentru depunerea de amendamente, pentru uh, regulamentul privind statistici. Este vorba de 5 decembrie, o zi de joi, până la orele 18. Well, we come. Um, well, we finished what we have. Am încheiat ceea ce trebuia să discutăm înainte de sesiunea noastră în prezența comisarului de Gucht. El nu a putut să vină mai devreme de ora 11.30, deci avem aproape o pauză de o oră. Dar vă rog să fiți înapoi în sală, pentru că ceea ce trebuie să ne împărtășească comisarul de Gucht astăzi este foarte important. Va vorbi despre runda de la Geneva și Doha și uh, în legătură cu TTIP Ucraina, uh, veștile nu sunt prea bune. Ne vedem într-o oră.

spun.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

Mulțumesc. să fiți Zilis, viitoare.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

Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă propun să reluăm lucrările noastre. Domnul comisar de Gucht se află în mijlocul nostru, îi spunem bun venit și uh, mă bucură disponibilitatea domniei sale de a veni în comisia noastră. Conform uh, înțelegerii, acest schimb de vederi se va axa pe dosarele legislative. Dar sigur că uh, îl vom ruga să ne spună ceva și în legătură cu situația din Ucraina și cu uh, negocierile de la Geneva. Mulțumesc, sigur, cu plăcere. Vă voi furniza câteva informații legate de Ucraina și de Organizația Mondială a Comerțului, dar cei care uh, au fost uh, prezenți uh, sau vor fi prezenți uh, în Indonezia uh, cu siguranță că sunt deja informați. Uh, Există deja texte în legătură cu absolut totul, în legătură cu facilitățile comerciale și un uh, număr uh, limitat de uh, paranteze dar dacă analizăm aceste aspecte cu mai mare atenție, în ce privește facilitățile fiscale, nu este vorba de chestiuni de principiu, ci mai degrabă de probleme tehnice care figurează în acele uh, paranteze, uh, există uh, deci posibilitatea de a le negocia. Nu sunt chestiuni de principiu care în clipa de față să fi rămas cu semnul întrebării. Există de asemenea un text în legătură cu alte capitole, cu siguranța alimentară de pildă. Dar nu s-a căzut de acord în ce privește siguranța alimentară. Aș face următoarele precizări. India cere o exceptare Uh, a disciplinelor uh, legate de agricultură, pentru că există acea decizie a G20. Americanii uh, erau foarte refractari anterior, dar acum s-au apropiat puțin pozițiile și situația actuală uh, se va uh, prelungi pe alți patru ani, iar disciplinele orizontale uh, vor fi în continuare în atenție. A existat un echilibru fragil indienii cer acum mai mult. Va exista o întâlnire a cabinetului uh, ca să își uh, finalizeze poziția. Noi așteptăm acum acea ședință a cabinetului de la Delhi care va avea loc mâine. În al treilea rând. Topic that in one way în legătură cu uh, un alt subiect asupra căruia dorim să cădem de acord. Se pare că aici am făcut progrese. Uh, am uh, participat la reuniunea Uniunea Europeană-Japonia și Aici Japonia a venit în întâmpinarea solicitărilor noastre. Cred că măsura uh, critică a fost atinsă. Este vorba despre uh, cotele uh, care urmează să fie convenite. Este vorba de 50.000 de tone uh, uh, ce privește Brazilia. Brazilia nu acceptă și atunci s-ar putea să existe eh, priorități pentru eh, alții să poată să îndeplinească, să realizeze aceste cote la un tarif zero, inclusiv din zonele economiilor emergente. China nu s-a arătat disponibilă se consideră în continuare o țară în curs de dezvoltare, dar uh, Japonia ar putea să se asocieze acestui acord. Deci, acum ne aflăm cu câteva zile înainte de Bali. Semnele nu sunt deloc proaste, există semnale încurajatoare. Deci, va trebui să negociem la Bali. Sunt chestiuni care, din punct de vedere, vedere tehnic, sunt fezabile în momentul în care există un acord politic legat de siguranța alimentară, chiar dacă negociatorii noștri poate uh, vor sacrifica somnul unor nopți. Deci, aceasta este situația, domnule președinte. Vom vedea care va fi deznodământul în orele următoare. Dar cred că niciodată nu am fost atât de aproape de un acord important uh, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului ca Acum, în ce privește acordul privind tehnologia informațională ITA, lucrurile nu stau la fel de bine pentru că China a venit cu o listă întreagă de obiecții, de probleme care din punctul lor de vedere sunt uh, sensibile și aici cred că nu vom reuși să obținem progrese la Bali, chiar dacă subiectul se află pe agenda noastră. Dar discuțiile vor continua. China dorește să se alăture. Noi am cerut clarificări din partea Chinei în legătură cu obiectivele Chinei, cu poziția Chinei înainte de a ne putea pronunța uh, noi în legătură cu acceptarea Chinei în acest joc. Vom avea nevoie de anumite garanții uh, că vor respecta regulile jocului nostru. Atât aș spune în legătură cu Bali. În al doilea rând, în ce privește Ucraina. Ucraina a a afirmat cât se poate de clar că uh, vor va suspenda semnătura pe acordul uh, de asociere în cadrul reuniunii de la Vilnius și cred că lucrurile nu se vor schimba până la această reuniune. Știți foarte bine că au existat reacții ale populației la Kiev, în alte orașe dar nu pentru mine este foarte dificil să mă pronunț acum definitiv în legătură cu ce se va întâmpla. Sigur că eh, vor Uh, exista aici poziții diferite exprimate. Rusia supune Ucraina la o presiune financiară, iar țara aceasta oricum este într-o situație dificilă din punct de vedere financiar, iar noi nu dispunem de banii necesari uh, de redresare pe care să-i punem pe masă iar eventuale investiții din nou creează probleme. Deci noi uh, putem să, să sprijinim Ucraina um, în sensul obținerii unui împrumut din partea Fondului Monetar Internațional. Dar, bineînțeles că uh, Ucraina trebuie să îndeplinească și condițiile pentru a obține un asemenea împrumut, inclusiv în legătură cu aspectele de transparență. Sigur că noi am promis că vom face tot ce stă în puterea noastră în momentul în care ar exista un acord semnat ca uh, să obțineți eventual șansele de a solicita un asemenea uh, împrumut. Noi am putea uh, să transmitem o solicitare în acest sens și Consiliului și către alte instituții și sigur că și Parlamentul ar putea să ratifice uh, o asemenea solicitare excepțională, să spunem. Deci asta este ceea ce am putut noi să promitem, dar este evident că presiunea pe care rușii o au făcut-o în aceste ultime zile a fost enormă. Vorbind cinstit, faptul că nu va exista o semnătură, sentimentul meu este că uh, ar fi fost posibil să se găsească o soluție pentru cazul Timoșenko, dar, de fapt, chestiunea esențială este legată de nevoia de bani a Ucrainei. Și, uh, sigur, noi nu puteam să spunem decât vă creăm condiții, vă creăm acces uh, pe piețele noastre, ar fi fost un acord care avea multe prevederi generoase, dar este decizia lor suverană să accepte sau nu această ofertă. Deci, acestea sunt uh, informațiile mele legate de cele două subiecte pe care dumneavoastră, domnule președinte, mi le-ați sugerat. Then I take my papers that I, I'm technical. Și acum o să-mi scot hârtiile pentru că fără ele nu mă descurc ca să abordăm aspectele legislative. Da, domnule președinte, acest schimb de vederi este important deoarece E probabil ultima dată când avem ocazia să discutăm despre o serie de chestiuni care sunt pendinte. Au rămas nelămurite între Parlament și Comisie. Mai întâi avem o propunere de regulament cu privire la responsabilitatea financiară ce decurge din soluționarea litigiilor între stat și investitori. Aceasta este o problemă sistemică și Trebuie să găsim o soluție instituțională cu privire la reprezentarea Uniunii Europene, să existe un echilibru instituțional. Mă bucur că Parlamentul împărtășește viziunea Comisiei aici. Propunerea e necesară și pentru politica investițională a Uniunii Europene. Din păcate, poziția Consiliului e foarte departe de poziția Comisiei și a Parlamentului. Totuși, trebuie să dăm dovadă de pragmatism și să ne străduim să ajungem la un compromis prin care să păstrăm echilibrul instituțional și să protejăm interesele statelor membre în același timp. M-am bucurat să aud că primele negocieri, primele discuții tehnice sunt în curs și se desfășoară bine. Comisia stă la dispoziție pentru a oferi toată asistența necesară ca să putem obține un acord politic înainte de sfârșitul mandatului acestui Parlament, adică cândva în aprilie. Sper ca trialogul de mâine să fie decisiv în acest sens. În al doilea rând, avem o propunere de regulament de punere în aplicare. Acest regulament trebuie adoptat cât mai curând pentru ca Uniunea Europeană să poată aplica drepturile în uh, țările care nu respectă prevederile din acordurile comerciale. Trebuie ca regulamentul să includă măsuri specifice, concrete, care să fie eficiente și realiste. Uniunea Europeană trebuie să se apere, să-și apere propriile interese și au existat măsuri complexe în legătură cu măsurile ce trebuie adoptate. Comisia dorește ca orice măsuri anvisajate uh, să fie clar definite și realiste. Acum, știu că rol, uh, Parlamentul ține foarte mult la servicii și înțeleg uh, care este raționamentul politic din spatele acestei dorințe. Însă nu avem măsuri de represalii efective în ce privește serviciile la îndemână. E nevoie de o mai mare armonizare a serviciilor întâi la nivel european. Asta e dilema politică ne acordăm timp pentru a analiza problematica serviciilor acum sau adoptăm mai întâi reglementări ca un prim pas și apoi vedem ce îmbunătățiri se pot face pe baza evaluării nevoilor mai târziu. Eu, în calitate de politician, sigur că vreau să îndeplinesc anumite obiective, anumite idealuri, dar trebuie să mă limitez la ceea ce e posibil în realitate, ceea ce e realist. În al treilea rând, acum câteva săptămâni am asistat la conferința dumneavoastră cu privire la modernizarea comercială, modernizarea relațiilor comerciale. Avem nevoie de astfel de relație acum pentru a um, ajuta industria noastră să reziste pe viitor. Și uh, sper că propunerea noastră vi se pare una constructivă. Domnul Fielner, între timp, și-a publicat proiectul de raport, care sunt convins că i-a mulțumit pe unii, i-a dezamăgit pe alții. Noi însă nu putem să ne delimităm de reperele OMC, nu putem să contravenim prevederilor OMC și astfel sper că atunci când veți depune amendamente, veți uh, reține faptul că propunerea comisiei vine cu un echilibru destul de delicat. Avem propuneri rezonabile și fezabile. Orice propunere care ține cont doar de un set de interese și nu de interesele tuturor nu va avea succes. În ce privește orientările, după cum ziceam mai devreme, orientările vor fi uh, transmise statelor membre și comisiilor competente și discutate în timp util, după care ele vor fi uh, revizuite și vor fi supuse unei consultări interservicii înainte de adoptarea finală în colegiu. În al patrulea rând, instrumentele de achiziții publice. Aceasta e o inițiativă importantă din două motive. Mai întâi, trebuie să deschidem piața pentru ca Europa să iasă din această criză și avem nevoie de încredere, în al doilea rând. Trebuie să ne deschidem către negocieri bilaterale. Trebuie să avem o poziție mai grea în toate negocierile pe viitor și accesul la piața europeană să fie permis uh, dar asta să nu înseamnă că trebuie să facem concesii în altă parte. Avem nevoie de instrumente de negociere și mă încurajează faptul că grupurile mari din Parlament pregătesc o, o strategie, o abordare în acest sens. Așa că vă sfătuiesc să votați pentru această propunere. Haideți să vă dau un exemplu. Un exemplu de viață. Săptămâna trecută am fost în China. Mă aflam acolo ca să particip la summitul UE China. Săptămâna aceasta, chinezii au venit ei în Europa. Li Keqiang este primul ministru. Avea în program întâlnire cu 15 țări din Uniunea Europeană, în special cu țările din estul Europei și discuțiile urmau să fie axate pe partea comercială și pe investiții. Eu am uh, trimis o circulară colegilor mei, ministrilor uh, de comerț, prin care le-am spus că aceasta este o competență exclusivă a Uniunii Europene și oricum, de fiecare dată când am o problemă, eu o spun. Chinezii au uh, spus uh, că ei vin în Europa de Est pentru a sprijini integrarea europeană. Dar vă spun foarte clar că dacă noi nu luăm imediat o hotărâre cu privire la achizițiile publice, niciodată nu vom reuși să o facem pe viitor. Nu va mai exista un astfel de moment. Trebuie să vă dați seama de acest lucru pentru că sunteți și noastre politicieni. Chinezii au o politică sistematică prin care abordează țările la nivel bilateral sau în grupuri mai mici. Iar acest lucru va afecta, va influența în mod negativ puterea decizională a Consiliului de Ministri. Nu ne putem permite să mai pierdem vremea și să întârziem adoptarea instrumentelor de achiziții publice, pentru că ele sunt vitale, absolut vitale. Nu putem fi de acord cu țările care încearcă să intre astfel pe piața noastră internă, deoarece asta este o competență exclusivă a Uniunii Europene și trebuie reglementată aici. În fine, în ce privește protecția investițiilor și uh, soluționarea conflictelor sau litigilor investiționale. Acestea nu sunt probleme noi și uh, Consiliul știe că trebuie să existe o protecție acordată investitorilor, în același timp sistemul existent trebuie îmbunătățit. Și noi credem asta din două motive. Pentru a ne asigura că nu se face abuz de măsurile de protecție a investițiilor și, în al doilea rând, pentru a exista mai multă transparență în acest sistem. Deci, da, trebuie revizuit sistemul. În același timp, să asigurăm faptul că investitorii noștri sunt protejați împotriva discriminării și deciziilor arbitrare. Iată de ce Comisia și-a, și-a pus la punct uh, mai în detaliu strategia în acest sens. Vom proteja investițiile și uh, vom veghea la politici care să nu discrimineze, politici care să protejeze interesul public. Avem foarte multe mecanisme de salvgardare, multe garanții care să asigură o transparență. E nevoie de dialog și prima întâlnire a, a noastră a avut loc ieri. Vă atrag atenția că am transmis un document al Comisiei care reflectă poziția noastră și vreau să subliniez și că am reușit deja să obținem să facem câteva îmbunătățiri uh, fundamentale în ce privește acordul de liber schimb cu Canada. Trebuie să existe o reciprocitate, să ne protejăm investitorii, să ne respectăm partenerii, dar cu sens dublu. Și rămânem angajați pe aceste obiective. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Ne-ați uh, trecut în revistă cele mai importante dosare legislative pe care le analizăm acum. Investițiile și achizițiile publice, schemele de compensare, măsurile compensatorii și uh, regulamentul de punere în aplicare, toate acestea sunt importante pentru că au o relevanță pentru comisia noastră. Și uh, de aceea și noi vom depune eforturi pentru a finaliza aceste dosare înainte de sfârșitul mandatului nostru. După cum știți, la achiziții publice avem raportul Caspari, care va fi votat mâine. După părerea mea, e un raport echilibrat și sper ca el să fie adoptat mâine, pentru că astfel vom transmite un uh, semnal puternic cu privire la voința Parlamentului de a progresa și de a obține un rezultat pozitiv. Regulamentul de punere în aplicare Primul trialog s-a ținut deja și a decurs bine. Parlamentul sigur că dorește să existe un mecanism de represalii și noi ne-am angajat să venim cu o propunere alternativă. Alternativă față de amendamentul pe care l-am adoptat în această comisie. Așteptăm să vedem care va fi reacția Comisiei și Consiliului pentru că noi nu vrem să renunțăm la propunerea noastră. Vrem ca atât Comisia cât și Consiliul să analizeze cu seriozitate ultima noastră propunere. Sper ca până la urmă să ajungem la un compromis. Și sper ca el să, să vină curând. În ce privește măsurile compensatorii, s-a ținut deja primul trialog, dar evaluarea mea nu este atât de optimistă precum ea domnului comisar. Mi se pare că, din contră, Consiliul uh, parcă dă înapoi și uh, eu nu sunt de acord. Abordarea comunitară trebuie revizuită și uh, Comisia trebuie să aibă mai multă putere în a ne reprezenta interesele. În ce privește instrumentele protecționiste, avem aceeași poziție, iar cu privire la protecția investițiilor, după cum știți, aceste chestiuni sunt de mare actualitate, pentru că avem negocierile cu Canada care s-au încheiat, acum însă negociem cu SUA. Avem nevoie de o abordare comună pentru toate aceste tratate. Eu personal salut uh, poziția domnului comisar și o împărtășesc dar uh, știu că în Parlament uh, părerile sunt destul de împărțite. Acestea fiind zise, dau cuvântul deputaților care vor să intervină. Daniel Caspari, coordonator PPE mai întâi. Stimate domnule comisar, mulțumesc pentru acest prilej de schimb de opinii. Voi fi succintă, mă voi referi la patru teme. Prima, Bali, Vă sunt recunoscător pentru faptul că atât dumneavoastră, dar și colaboratorii dumneavoastră din comisie au um, investit foarte multe eforturi pentru a face progrese la Bali. Știm că la nivel de OMC e nevoie de progrese și în domeniul facilitării comerțului um, și ICA am ajuns totuși la niște uh, pași uh, uh, importanți și vă mulțumesc pentru implicare. A doua temă, Ucraina. Cred că cu toții suntem încă șocați și afectați de evoluții. Și eu sunt de părere că problema Timoșenko ar fi fost rezolvabilă și că Rusia face presiuni. Și nu e vorba doar de presiuni politice care țin de politica externă, ci e vorba în special de presiuni comerciale, pentru că Rusia face în continuare presiuni uh, economice și încalcă astfel uh, regulamentul VTO și cred că aici ar trebui să dăm de dovadă de solidaritate la nivelul Uniunii uh, atunci când Rusia face presiune asupra unui membru. Cred că exemplul cu camioanele din Lituania a fost unul foarte bun în acest sens, dar Cred că și vecinilor noștri din Est ar trebui să le arătăm că Uniunea dorește să le protejeze interesele și atunci când este vorba de îngrădirea comerțului sau de situații în care Rusia încalcă uh, reglementările OMC, uh, vom veni în sprijinul acestor țări din Europa de Est a treia temă la care v-ați referit, nu mă voi referi la toate dosarele, dar voi spune că uh, punem accentul pe înregistrarea unor progrese în aceste dosare și că dorim uh, în acest mandat să finalizăm uh, uh, discuțiile în primă lectură pe cât posibil, însă vedem că parțial Consiliul nu dă dovadă de flexibilitate, cum este cazul și celui de care mă ocup eu. Însă, grupul um, nostru totuși dorește să ți manifeste intenția de a finaliza toate aceste dosare în primă lectură, ca să nu se piardă cumva în uh, alegerile europarlamentare. În ceea ce privește uh, problema cu protejarea investițiilor și soluționarea litigiilor, uh, a avut loc o discuție ieri. Eu nu am putut uh, participa, însă mi s-a spus că întâlnirea a avut o calitate tehnică foarte ridicată, ceea ce este oarecum fără precedent în ceea ce privește astea briefinguri tehnice și cred că este binevenit acest schimb de opinii și la nivel uh, tehnic și aș dori să mulțumesc acelor colaboratori ai dumneavoastră care au participat uh, ieri la această ședință și cred că dacă întotdeauna întâlnirile dintre Parlament și Comisie ar avea acest nivel, am putea face progrese însemnate. Atât uh, din partea mea și vă mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Acum Bernd Lange din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule comisar. Trei domenii. Uh, cea în ceea ce privește uh, investitorii, Întâlnirea de ieri a fost uh, salutară, totuși există anumite rețineri la nivelul Parlamentului, dar și în rândul opiniei publice și de aceea doresc să vă întreb dacă ceea ce s-a, rezultatele la care s-au ajuns uh, în acordul cu Canada reprezintă un standard suficient de bun pentru Comisia Europeană? eu am oarecum alte impresie pentru că într-un document de poziție în ceea ce privește negocierile privind titlurile s-a făcut aproape un uh, pas înapoi uh, în ceea ce privește negocierile TTIP. În ceea ce privește TDI-urile, instrumentele de protecție comercială, cred că trebuie să mm, ne impunem aici uh, părerile, de aceea am fost oarecum uh, dezamăgit un pic de raportul domnului Fellner în ceea ce privește shipping-ul și uh, partea de vamă, reducerea taxelor vamale. Eu cred că Aici se impune să ajungem cât mai rapid la un consens, în special în contextul alegerilor europarlamentare. Și a treia chestiune, dosarele la care nu v-ați uh, referit pentru că încă nu au fost propuse, dar care mă interesează pe mine se referă la partea cum materiile prime conflictuale. Ați vrut să veniți cu astfel de propunere până la finele anului. Aud acum că s-a mm, amânat mm, undeva pe martie-aprilie anului viitor, deci mm, va fi după această perioadă legislativă și Uh, mă dezamăgește acest lucru pentru că apare în discuție și negocierile cu Statele Unite și legislația DOC Act. Și uh, vă întreb de ce nu s-a putut respecta calendarul promis. Mulțumesc. Acum din partea verzilor, domnul Carl Schlitter. Mulțumesc. Două întrebări din partea MA. O întrebare cu privire la decizia PSIL. Noi am câștigat um, chestiunile principale uh, în acest caz, dar ei uh, au avut niște puncte bune în ceea ce privește managementul resurselor. Uh, este vorba de regulamentul privind focile. Regulamentul uh, aferent s-a discutat luni în de s-a spus că cadrul general este în regulă, dar nu le convin uh, excepțiile în ceea ce privește inuiții și gestionarea resurselor, pentru că ar fi oarecum uh, neechitabile. Nu știu dacă ați apucat să citiți decizia judecătorească, dar aștept totuși un răspuns. Uh, o altă întrebare în ceea ce privește TTIP. Spuneați că vineri s avut o întâlnire unde ați discutat chestiuni care vizează comunicarea în cadrul TTIP și aș um, vrea să știu și detalii în acest sens, ce informații s-au oferit și ce informații puteți oferi și Parlamentului în acest sens. Și de asemenea ați avut și o a doua întâlnire cu americanii care se pare că au prezentat trei sau patru documente. Cum sunt discuțiile dumneavoastră cu americanii cu privire la modul de informare a Parlamentului, Congresului, a publicului în manieră corespunzătoare, astfel încât în viitor aceste documente vor putea fi comunicate și organelor legislative competente? Iar în ceea ce privește uh, chestiunile ISDS vis-a-vis -vis de investitori, cum anume putem să ne asigurăm că cele două nu se influențează reciproc în mod negativ și cum puteți garanta și un spațiu pentru uh, procesul decizional la nivel public. Mulțumesc uh, uh, foarte mult, chiar dacă nu mai sunteți membru al acestei comisii. Sunteți binevenit. Acum din partea conservatorilor. Mulțumesc foarte mult. Vorbeați despre acordul cu privire la tehnologia informațiilor și, dată fiind respingerea ofertei chineze, credeți că celelalte părți vor continua în pofida acestui fapt și ce dacă se întâmplă acest lucru și se continuă fără China, care credeți că va fi reacția Chinei? Sau dacă considerați că tocmai din acest motiv lucrurile nu vor continua? Și dată fiind opinia chinezilor, Credeți că Comisia consideră că uh, sunt învățăminte de tras și în ceea ce privește celelalte acorduri comerciale și în ceea ce privește Singapore? Poate ne puteți oferi niște termene credeți că se va ajunge la un acord undeva la începutul 2014 sau credeți că lucrurile vor fi sau discuțiile vor fi încetinite și din cauza uh, părții care vizează investițiile? Uh, I have a number of requests from my... Mai există solicitări de intervenție și din partea altor colegi. Nu avem mult timp, așadar vom continua. S-a închis uh, lista. Urmează acum Maria Corea din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această sinteză pe care ne-ați prezentat-o și doream să vă atrag atenția că nu ați abordat în mod suficient și relațiile comerciale cu statele din America de Sud. Nu figurează pe, list- pe ordinea de zi, intervine președintele. Vorbitorul revenind la Mercosur, dat fiind faptul că a existat și o adunare parlamentară unde s-a ajuns la un compromis politic și a avut loc și un uh, prim schimb de oferte. Vreau să vă întreb care este situația cu aceste prime oferte și dacă unul din statele membre a Mercosur nu ar fi în aceeași măsură pregătită să participe la negocieri, credeți că uh, Comisia ar putea da dovadă de flexibilitate pentru a debloca demersurile? Și o altă întrebare legată de Argentina. Săptămâna aceasta, guvernele argentinian și spaniol se pare că au ajuns la un acord în ceea ce privește societatea uh, uh, Etersol, în domeniul petrolului, credeți că se va ajunge la un rezultat pozitiv sau credeți că vor uh, afecta negocierile în continuare? Uh, președintele intervine? Iar în ceea ce privește China și Mexicul, Chile și Mexic, îmi cer scuze, uh, Um, știți că am formulat o interpelare orală și vom reveni asupra ei în următoarea plenară. Și, în acest context și întrebarea mea, care este părerea Comisiei vis-a-vis -vis de posibilitatea încheierii acestor negocieri în timp cât mai scurt. Mulțumesc, urmează acum Helmut Scholz. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru această succintă posibilitate de intervenție. Întrebările mele, ca și antevorbitorilor mei, se referă în special la această um, investor to state, la mecanismul acesta. Președintele intervine din nou, mai avem doar 10 minute și va trebui să dau cuvântul și domnului comisar care are o mulțime de întrebări uh, la care să răspunde. Așa de, dar vă rog să fiți succinți. Nu cred că am fost până acum foarte uh, lung în intervenția mea. Deci, ISDS este o întrebare care sunt uh, adevăratele poziții ale partenerilor, cum arată negocierile cu Canada, Știu că ați inclus acest capitol CITA în uh, negocierile TTIP. Credeți așadar că această parte cu investițiile trebuie inclusă în negocierile TTIP? Și care au fost răspunsurile din partea liderilor chinezi și japonezi vis-a-vis -vis de această problemă în acordurile de cooperare comerciale bilaterale. Deci care a fost uh, răspunsul chinezilor și care a fost poziția japonezilor. Și în final OMC, dacă am citit cu atenție, a existat o abordare foarte pesimistă la nivelul uh, OMC, afirmându-se că nu sunt speranțe de a face progrese. Ce credeți că s-ar mai putea face pentru a ajunge la un rezultat pozitiv săptămâna viitoare la Bali? Mulțumesc! Urmează acum David Martin din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc. O singură întrebare din partea mea. Domnule comisar, știți că tratatele sunt neutre în ceea ce privește proprietatea privată versus cea publică, dar dat fiind uh, cele agregate la nivel de CITA și negocierile de tip, dacă un stat membru licitează servicii de sănătate și ulterior uh, un alt guvern uh, readuce ale acele servicii în uh, competența statului. Uh, întrebarea este dacă acest proces este reversibil sau nu. Vă dau un exemplu specific. În momentul de față, în uh, Anglia și țara Galilor, există uh, anumite părți din uh, sănătate care sunt privatizate. În alte zone, acele servicii vor fi readuse în sistemul sanitar public. Însă, o companie canadiană folosește prevederile CITA pentru a licita pentru aceste prevederi privatizate și dacă le câștigă, va fi imposibil ca ele să revină la stat din cauza acordurilor comerciale și a acestor chestiuni de soluționare a problemelor investiționale, ISDS. Yannick Iado. Chestiune foarte rapide. Două chestiuni, foarte pe scurt, domnule comisar. Care este impresia dumneavoastră în legătură cu acordurile care se pare că se încheie la nivelul Congresului, inclusiv în ce privește problema fast track, parteneriatul specific, care poate fi prioritatea americană pe lângă tratatul transatlantic. Și după aceea, dumneavoastră, sunteți încrezător în ce privește deciziile care s-au luat privind dumpingul și energia fotovoltaică. Mulțumesc, Salvatore Iacolino. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Domnul comisar. Uh, a făcut apel la rațiune în ce privește cu prioritățile pe ordinea de zi și dosarele care trebuie să fie închise. Și una din întrebările pe care am dorit să le pun a fost deja formulată. Există informații suplimentare în legătură cu acordul dintre Uniunea Europeană și Singapore? PPE-ul uh, se interesa și el de această problemă. Cea de-a doua întrebare. Mâine, uh, înainte de masă, vom adopta o rezoluție în legătură cu uh, relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Euromed și aici cred că este nevoie de un apel la rațiune și le-aș întreba pe comisar ce informații deține în legătură cu impactul pe care acordul dintre Europa și Marocul îl va avea în ce privește uh, relațiile comerciale în domeniul agriculturii și pescuitului. Ce informații ne puteți furniza în acest context? Mulțumesc foarte mult! Bun, mulțumesc foarte mult și dau cuvântul uh, domnului comisar. Eu a trebuit să plec peste 10 minute și uh, vicepreședintele Ianic Cladu mă va înlocui. Domnul comisar va avea la dispoziție 20 de minute. 20 de minute pentru a răspunde la toate întrebările care au fost adresate. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Bun, deci o să îmi pun și haina pe mine. Mulțumesc. O serie întreagă de întrebări. Două legate de CITA care este până la urmă uh, nivelul de aur. Eu cred că am progresat destul de mult, dar, dar eu nu aș avea nicio problemă să mergem și mai departe, pentru că este un proces de învățare. există o serie întreagă de evoluții în acest domeniu mai ales în ce privește cazul Phyllis, Philip Morris uh, versus Australia. Deci, s-ar putea să mergem mai departe dacă se vor face propuneri bune în acest sens. David, va trebui să, în ce privește uh, proprietatea privată să uh, verific lucrurile. Nu am textul acordului la mine, dar sigur nu asta este ideea. Uh, spațiul politic va permite să uh, ne mișcăm în ambele direcții. Este dreptul majorității să schimbe ceea ce uh, s-a convenit într-o formulă anterioară. În ce privește conflictele, de ce este nevoie de ICDS? Pentru că în aceste acorduri soluționarea litigiilor uh, nu poate să se desfășoare în uh, cadrul unor instanțe obișnuite. Deci, în ce privește o serie de litigii Um, nu, uh, se va, nu ne vom putea adresa instanțelor obișnuite pe, dacă există dezacorduri uh, legate de TTIP. Este foarte dificil când discuți cu țări în curs de dezvoltare, să spui, este nevoie de ISDS și când uh, e vorba de alte state, să spui, nu mai este nevoie de acest tip de soluționare a litigiilor. Noi am putea foarte repede să venim în fața Parlamentului cu această problemă, dar uh, un studiu de impact necesită de fapt mai mult timp. Ați pus o serie întreagă de uh, întrebări suplimentare, dar încă nu avem uh, răspunsurile. Sper să primim o lumină verde cât de curând din partea lor. Sper să uh, nu uh, va trebui ca pe 18 decembrie uh, să putem oferi toate aceste răspunsuri. Este o situație excepțională față de regula Comisiei um, de a face propuneri după anul nou, dar din moment ce nu avem lumină verde, nu putem să ne pronunțăm acum. În ce privește acordul privind focile, trebuie să mărturisesc că încă nu știu cum s-a pronunțat Curtea Europeană de Justiție. Înțeleg că dumneavoastră cunoașteți deja această hotărâre, deci va trebui și eu să o citesc pentru că uneori nu o avem aceeași uh, interpretare. Se preciza de către domnul Schlüter că nu a fost vorba de Curtea Europeană de Justiție, a fost uh, un litigiu comercial. Întâlnirea de vineri a fost o întâlnire la nivel tehnic. Nu am participat. A fost o întâlnire la nivel tehnic și Există foarte multe reuniuni la nivelul comisiei, deci uh, vineri a avut loc o întâlnire la nivel tehnic. Nu pot să vă spun ca atare amănunte despre ceea ce s-a decis. Noi avem discuții cu Statele Unite în legătură cu modul în care trebuie să organizăm Uh, problemele legate de transparența la care dumneavoastră sunteți îndreptățiți. Sigur că va trebui să existe aceleași condiții de transparență ca și vis-a-vis -vis de Consiliu. Am clarificat acest lucru cu partenerii americani. Cum organizăm însă lucrurile și discutăm acest aspect pentru a ajunge la o soluție. Ei se tem de faptul că s-ar putea să răzbat anumite amănunte la uh, publicul larg Mă scuzați, puteți uh, confirma că există o presiune din partea administrației americane ca anumite documente să nu poată fi furnizate, pentru că au existat articole în presă că ar fi existat o solicitare expresă din partea Comisiei în ce privește secretizarea sau nu a acestor documente. Dacă citiți uh, ziarele și urmăriți uh, emisiunile radio și TV, uh, jurnaliștii suspectează că există presiuni în pretutindeni. Eu nu uh, am simțit în vreun fel vreo presiune. Vom găsi cât de repede o soluție pentru a ști cum putem să procedăm. Știți, <laughs> noi în uh, politică suntem obișnuiți cu presiuni, deci A fost o întrebare în legătură cu reacția Japoniei și Chinei în legătură cu ISDS. Singapore, Dan? Am sperat că în februarie sau martie vom putea să avem o întâlnire pe, teme, pe tema investițiilor și vom încerca să propunem niște reglementări de garanție, inclusiv în relația cu Singapore, dar asta probabil se va întâmpla doar în momentul în care uh, Parlamentul va uh, putea să uh, obțină consensul. În ce privește Mercosur? Ce am spus despre asta trebuie ca Mercosur să ne spună care sunt subiectele pe care dorește să le discută cu noi. Nu vom face noi această alegere. Au promis să ne facă o ofertă până la finele anului, nu mai târziu decât uh, ultimul trimestru. Nu am primit însă până acum nici un fel de propunere. Ce pot să vă spun eu este că ministrul brazilian uh, dorește să mă întâlnească săptămâna viitoare și depinde de ei să se decidă. Se pare că există și un acord în identificarea of, uh, uh, the, uh, despăgubirilor, uh, Rapsol și guvernul uh, american, argentinian, mă scuzați, și din ce am putut eu să citesc a fost uh, Consiliul de Administrație de la Repsol trebuie de asemenea să fie de acord. În ce privește Chile, va trebui la un moment dat să revizuim acordul nostru de liber schimb cu Chile, dar uh, nu este în clipa de față pe agenda mea înainte de alegeri. Probabil că vom primi uh, aceleași solicitări, aceeași întrebare în legătură cu Mexicul, să vedem uh, ce putem face în contextul TTIP pentru că ă, dacă există ă, anumite convenții cu Mexicul, ă, ele vor trebui să fie similare și cu Chile. Eu nu am interpretat declarația că ar fi fost uh, una negativă pentru că uh, a fost făcută într-un context negativ. Ce face Panke? Lasă deschise toate posibilitățile pentru a se ajunge la un acord. Este o declarație politică din partea unui diplomat și uh, asta nu înseamnă că ne va crea nouă probleme la întâlnirea de la Bali. Trebuie să ne gândim însă să nu avem o poziție negativă a Consiliului uh, Ministrilor din India. În ce privește fast track? Este o problemă americană. Ei pot să solicite o asemenea uh, legiferare rapidă în Congres. Uh, uh, eu nu cred că vom putea să finalizăm negocierile noastre fără să se recurgă la această formulă. Eu cred că mai devreme sau mai târziu se va recurge la această metodă, pentru că la un moment dat va trebui să avem garanția că se va recurge la fast track. Dacă nu, atunci ce negociator își va pune toate cărțile pe masă? avem nevoie de această formulă și sper să uh, o obținem cât mai repede posibil. În ce privește analizele de impact în ce privește durabilitatea eu cred că ceea ce uh, se cunoaște în clipa de față este favorabil. Anul viitor vom ști mai mult. Uh, în orice caz, lucrurile merg în direcția cea bună. Și cred că am reușit să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate. Ah da, întrebarea dumneavoastră în legătură cu poziția Chinei în domeniul antidumping. Nu știu dacă pot spune că sunt încrezător sau nu, dar nu mă aștept la dificultăți majore eh, la nivelul Consiliului, pentru că noi Trebuie să supunem la vot până la urmă o problemă care se bazează pe aranjamente anterioare. Nu cred că vom întâmpina probleme deosebite. Da, bineînțeles că nu poți fi sigur niciodată. Mulțumesc, domnule comisar. Este privilegiul meu să închei ședința de această dimineață. Vreau să vă amintesc că vom începe lucrările din nou la ora 15 cu o audiere în ce privește implementarea dispozițiilor sociale și de mediu în acordurile comerciale bilaterale. Mulțumesc și mulțumesc, domnule comisar.